el señor presidente. Domnul președinte. Se abre la sesión, señorías. Domnilor și domnilor, deschid sesiunea. Primul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Cabrnoch privitor la coordonarea sistemelor de securitate socială. Și are cuvântul pentru patru minute domnul raportor, domnul Cabrnoch. Bună dimineața, doamnelor și domnilor!